Um, reluăm sesiunea, am un număr de anunțuri de făcut înainte de a începe. Am primit din partea Consiliului poziția sa în prima lectură împreună cu declarația de motive și poziția Comisiei. Titlul va fi anunțat în uh, uh procesul verbal al acestei reuniuni. Uh, limita de timp de Termenul de trei luni în care Parlamentul își poate face exprimată poziția va decurge începând cu mâine, 1 uh, mai 2010. În al doilea rând, procesul verbal al reuniunii de ieri și text